Stimați colegi, vom începe votul în câteva secunde. Vă rog, dacă nu aveți cartela de vot, să-mi semnalați acest fapt. Ana Maria, vei primi cartela? Da. Pentru cei care nu au fost aici dimineață, bine ați venit după vacanța de vară. Cine nu are cartela de vot ar putea să îmi indice acest fapt, vă rog. Avem deocamdată un membru care nu are cartela, dar o va primi. Nimeni altcineva? Bine, atunci putem să începem. Ați primit-o? Bine, toată lumea are cartela de vot. Stimați colegi, vă rog să luați loc, să putem începe. Vot electronic la bugetul general al UE pentru anul 2017. Avem două liste de vot, una pentru raport și una pentru amendamentele bugetare. Vom începe cu lista de vot pe raport, pe aviz. Începem cu avizul și începem cu adoptarea avizului pregătit de doamna Macovei au fost mânate 66 de amendamente și apoi vom trece la 64 de amendamente bugetare și 14 proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Înainte de a începe votul, doamna Macovei vrea să spună câte ceva, vă rog. Thank you, President. Uh, domnule președinte, stimați colegi, votăm acum amendamentele. Uh, bugetare la bugetul uh, general al Uniunii Europene pentru 2017 și opinia LIBE asupra acestui buget. Vreau să le mulțumesc colegilor uh, pentru eforturile și pentru contribuția lor la aceste documente finale. Sper ca rezultatul votului să transmită cetățenilor europeni un mesaj de luciditate și de responsabilitate pentru prioritățile bugetare din anul 2017. Îmi doresc să votăm astăzi având două lucruri în minte. Unu, siguranța cetățenilor este o prioritate absolută pentru noi și trebuie să dovedim acest lucru prin prioritățile bugetare ale Uniunii. Doi, banii cetățenilor europeni trebuie cheltuiți cu măsură, transparent, pe priorități și pentru proiecte absolut necesare. Trebuie să le respectăm munca, și contribuția lor tocmai la bugetul Uniunii. Mulțumesc! Thank you very much. Let's proceed to the... Mulțumim foarte mult să trecem la vot. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem atunci la amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Ceva nu funcționează la acest aparat. Permiteți-mi să încerc din nou nu funcționează. Doriți să vă mutați pe alt loc? Și putem să repetăm votul. Mutați-vă repede pe un alt loc. Thank you for that. Thank you for that helpful suggestion, Thomas. I, I think I'll. Mulțumesc pentru sugestie, Thomas. Deci nu putem să votăm din nou. Așa că va apărea în procesul verbal votul dumneavoastră. Funcționează acum? Cum se poate să nu funcționeze două aparate? E ceva ce ține de alde? Bun. Să trecem mai departe. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Nu se respinge, spune președintele, se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31. S-a deschis votul.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 Se adoptă. Compromisul 4, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. se adoptă cu o greșeală din partea PP. Amendamentul 51, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. Și acum trecem la amendamentele bugetare. Și începem cu cele orale, din partea PPS și de alte GUE, astfel încât să se revină la poziția financiară Comisiei Europene. Poziția raportorului e împotrivă. Votăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Um, Stimați colegi, acum 4595, amendament bugetar, și 5, Libe 5495. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Libe 5472. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Libe 5469. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele, o scurtă pauză. Sorry, colleagues, just pause for... Stimați colegi, trebuie să votăm întâi 5492 să încercăm să remediem situația. Okay, colleagues, we're voting. Stimați colegi, votăm acum libe 5492. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la libe 9. s-a deschis votul. S-a închis votul. să respingem, Libe 5470. S-a deschis votul. S-a închis votul. să respingem. Libe 5450 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Libe 5471 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Lebe 5494. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Libe 5473. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Libe 5451. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Libe 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Libe 5503. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Libe 5477. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5452. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5478. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5479. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 4, 7, 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 4, 6, 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5480. S-a deschis votul. să respinge. 5474. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5454. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5463. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. 5475. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5464. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5481. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5482. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5486. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5457. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5488. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5489. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5498. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5487. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5465. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5-4-5-9 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5460 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5468 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5-4-5-6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cinci, patru, opt, patru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 4, 6, 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5, 4, 5, 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5485. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5491. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5458. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5490. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5506. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5509. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5461 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5508 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5500 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5513 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5502 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5504. S-a deschis votul. Se adoptă. 5499 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 5501 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 5510 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Bun, am încheiat. Felicitări doamnei Macovei, raportorul. Mulțumesc foarte mult, colegi. Și cu acesta, cu acesta am terminat votul de azi. Nice to see you, Colleagues, I'm just going to make a quick announcement about... Stimați colegi, un anunț foarte scurt despre program. Dacă vă întoarceți înapoi la punctele 11 și 12, vreau să vă spun că facem o pauză de o oră, după care la patru jumătate Vom relua cu punctele 11 și 12. Fiindcă am terminat voturile mai devreme decât ne așteptam. Repet, 11 și 12 la ora 4 jumătate. Avem pauză de o oră inevitabil pentru că am fost atât de eficienți. Cer scuze celor care trebuie să aștepte și vă mulțumesc pentru atenție. Dear colleagues, I think we can begin and thank you again to those members, the usual members and staff back here at 4.30. Um, Haideți să ne reîncepem uh, lucrările. Mulțumesc că v-ați adaptat schimbării programului. Am terminat voturile mai devreme și acum avem atât de noi și pe domnul raportor Diaz de Mera. Și deci trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul privind starea, status quo și posibile căi de urmat în ceea ce privește situația nereciprocității cu țări terțe în domeniul politicii vizelor. Vom avea o prezentare din partea domnului Olivier Onidi, vicedirector general DG Home a Comisiei Europene și <laughs> domnia sa este alături de noi, cu titlul introductiv. Vreau să vă reamintesc că pe 13 iulie Comisia a prezentat o comunicare cu privire la situația de uh, existentă de nereciprocitate în uh, acordarea vizelor unii cetățeni, cetățenii din unele state membre ale Uniunii Europene necesită în continuare o viză, viză pentru a călători în SUA și Canada, dar nu și reciproc, pe baza deciziei coordonatorilor libe care s-a luat a decizia de pe 10 mai, pe 7 iunie i-am scris comisarului Avramopoulos și i-am semnalat că Comisia are obligația de a adopta un act delegat în conformitate cu regulamentul din 2001, prin care să suspende temporar obligativitatea vizei pentru resortisanții țărilor respective. În loc să adopte acest act delegat, Comisia a publicat această comunicare. Să dau acum cuvântul domnului Olivier Onidi, care ne va face o prezentare în ceea ce privește aceste măsuri și apoi voi da cuvântul li- membrilor libe, începând cu domnul raportor Diaz de Mera. Domnule Onidi, aveți cuvântul și așteptăm cu nerăbdare explicațiile pe care ni le veți oferi. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult că ați programat pe ordinea de zi acest subiect foarte important la finalul unei zile încărcate. Așa cum bine ați rezumat dumneavoastră în urma scrisorii adresată de către dumneavoastră uh, comisiei, pe 7 iunie am, colegiul a hotărât să nu um, prezint acum un act legat, să, dat fiind uh, unele evenimente importante care au avut loc în uh, SUA și în Canada. Ceea ce dat fiind însemnătatea politică a acestui subiect, bineînțeles, este important să fie informată toate instituțiile, deci această decizie, decizia a fost de a publica o comunicare după uh, cea din aprilie, pe data de 13 iulie. Aici sunt de remarcat două aspecte care sunt descrise în momentul în comunicare. În primul rând este despre faptul că uh, Brunei a ridicat uh, toate obliga- obligațiile de viză pentru cetățenii croați, deci înseamnă că uh, această țară nu mai are probleme de nereciprocitate în ceea ce privește vizele și apoi în ceea ce privește situația cu SUA și Canada, am făcut o prezentare uh, amănunțită în ceea ce privește discuțiile cu acești doi parteneri importanți. Pe partea canadiană, avem semnele cele mai uh, promițătoare. Comisarul Avramopoulos a uh, a avut discuții uh, foarte aprofundate cu omologul său pe data de 11 iulie într-un, și a fost într-un format special încă atât partea canadiană cât și noi am hotărât că ar fi bine să fie asociate uh, să fie asociați miniștrii din România și Bulgaria pentru a putea discuta deschis toate subiectele. Iar aceste discuții au dus uh, la o declarație foarte bună care rezumă spiritul uh, întâlnirii, o, o întâlnire Uh, sinceră, care, uh, în care s-a înțeles foarte bine că Canada trebuie să elimine restricțiile restante cu privire la vize și, uh, și, să prezent, și să prezinte o foaie de parcurs amănunțită. După această declarație au urmat niște misiuni tehnice. Oficialitățile canadiene s-au deplasat în România și în Bulgaria și au avut uh, discuții aprofundate cu ambele părți pentru a putea clarifica chestiuni restante și pentru ca uh, partea română și bulgară să, uh, să ofere uh, lămuriri în ceea ce este faptul că nu vor exista abuzuri ale acestui regim. Iar uh, această duminică va urma, va urma va avea loc următoarea etapă. Președintele Juncker se va întâlni în cadrul G20 cu uh, omologul său, uh, premierul canadian, uh, și se va vorbi despre acest subiect. și foarte bine cum uh, au fost legate uh, două acorduri foarte importante cu Canada de, și de către Um, acest, uh, această chestiune a vizelor de către România și Bulgaria și ne gândim foarte clar la următoarea întâlnire importantă cu Canada, care va avea loc pe 27 octombrie, când va avea loc summitul UE-Canada. Sperăm, deci, că aceste discuții vor merge înainte și vor uh, permite Canadei să confirme a reciprocitatea vizelor uh, și că se va ridica obligativitatea vizelor pentru cetățenii români și bulgari, iar următorul pas pe care îl așteptăm este un schimb uh, de păreri cu omologii canadieni la începutul toamnei în ceea ce privește rezultatele misiunilor, misiunilor tehnice din România și Bulgaria. Ceea ce privește SUA, situația este diferită. Totul este diferit cu americanii. Dumneavoastră știți foarte bine care este contextul actual în America, în Statele Unite și un aspect care a fost ridicat întotdeauna de către omologii noștri americani se referă, bineînțeles la nivelul administrației, se referă la faptul că când în Congresul American subsistă Uh, semne de întrebare în ceea ce privește lacunele regimului actual al vizelor. Iată de ce se dorește um, foarte mare atenție în ceea ce privește acest subiect pentru a nu compromite întregul sistem de până acum, dar și de partea americană. Au loc reuniuni uh, în mod regulat uh, și americanii, la nivelul administrației actuale, sunt angajați să înregistreze progres cât se poate de mult progres. Acum, la final de mandat, Și uh, pentru a dovedi acest lucru pot să vă spun că următoarea reuniune la nivel uh, înalt de administrație pe acest subiect va avea loc pe 8 septembrie. Deci foarte, foarte curând. Sperăm de ambele părți că vom reuși să obținem rezultate. Noi am așteptat de mult acest lucru și, bineînțeles, vom, nu vom precupeți niciun efort, vom, vom menține la curent și celor interesați vă vom oferi informații la nivel bilateral în mod regulat. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Dau cuvântul domnul, dau cuvântul domnului Mera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Onidi pentru comentariile făcute. Iată, reluăm uh, dezbaterea pe care am avut-o pe 20 aprilie. Am ascultat cu atenție tot ce a spus uh, președintele comisiei și uh, sunt întru totul de acord cu rezultatele care ne-au fost transmise în, ceea ce privește problemele cu care ne confruntăm. Pe 20 aprilie s-a înregistrat unanimitate în rândul grupurilor uh, politice din Parlament în ceea ce privește documentul 539 din 2001, în ceea ce privește 1289. Vreau să vă spun încă o dată următorul lucru. Nu o să vă prezint acum detaliile acestui raport sau al raportului pe care l-am redactat eu și raportul, raportului pe care l-am citit cu mare atenție. Cred că Comisia trebuie să analizeze cu mare atenție toate aspectele, însă ce am înțeles eu în ceea ce privește mențiunea Bruneiului, ne spune foarte mult despre Canada și, și mai multe despre SUA, în ceea ce privește negocierile cu SUA și anexa respectivă. Dumneavoastră ați um, vorbit despre amenințările voalate ale americanilor și există și un aspect uh, criptic, mai greu de înțeles. Deci, ce spun ei este, fiți foarte atenți ce faceți și spuneți, fiindcă fiindcă extinderea sistemului vizelor la 23 plus 5, chiar dacă există această obligație, este problematică. Și asta pentru că sunt în, uh, în campanie electorală, mi se pare un limbaj uh, inacceptabil. Și domnul Moraes ne-a explicat foarte bine situația, situația actuală, și anume. Uh, avem aici articolul care stabilește că dacă în 24 de luni de la publicarea notificării țara terță nu înlătură obligația vizelor, Comisia are obligația inechivocă de a adopta un uh, act legat prin care modifică anexa 2 și prin care se suspendă pentru o perioadă de 12 luni uh, eliminarea vizelor pentru resortisanții acestei țări. Pentru SUA, pentru Canada, pentru Brunei și pentru restul lumii este valabil acest, acest lucru. Trebuie să Trebuie ca Comisia să facă acest lucru în mod obligatoriu și nu există niciun fel de subterfugiu sau drept de apel, chiar dacă este justificat, fiindcă acum ne dăm seama că există alternative din regulamentul 539 care, care apar după, după, după publicarea actului delegat. Deocamdată nu avem act delegat și, după cum știți, termenul a expirat pe 12 aprilie. Atunci, comisia trebuia să, să prezinte, să elaboreze actul delegat. Dar nu s-a întâmplat asta. Și ce a făcut? A publicat o comunicare, o primă comunicare. Acum avem o a doua comunicare. Și a cerut colegiuitorilor să se pronunțe. Bineînțeles că ne-am pronunțat, dar comisia Dar comisia, în uh, amorțeala sa, ne spune că uh, că am uh, aprobat în plen. Dar, indiferent cum ne-am pronunțat în comisie, cum am votat în, în comisie, în plen și așa mai departe, ne-am, ne-am pronunțat foarte clar. Și sprijinit de toate grupurile politice. Noi, deci, ne-am pronunțat și am fost sprijiniți și de com- președintele comisiei, dar ne-am pronunțat foarte clar. Bine, vorbim despre Consiliu, dacă ce a făcut Consiliul, dar noi ne-am pronunțat foarte clar. Domnul domnul președinte, în mod normal, pe 7 iunie a trimis o scrisoare comisiei pe care, o scrisoare pe care am aici. Deci, cum spuneam, pe 7 iunie. Și, uh, în ultimul alineat, domnul președinte a vorbit despre regulamentul 539 din 2001, articolul 265, mă scuzați, al tratatului al TFUE. Și, și a spus domnului comisar Avramopoulos, în numele Comisiei libere aș vrea să vă reamintesc că, în conformitate cu acest articol, ar putea, ar putea fi acționați în, în fața CEJ pentru a vă obliga să acționați. As, aș, așa stau lucrurile la ora actuală. Nu știu dacă va mai urma după această comunicare și o a treia comunicare și o a patra, a cincea, mă rog. Dar ce mi este foarte clar este că Comisia nu și respectă obligațiile din uh, regulamentul 539 pe 2001. Acest lucru este clar. Bun. Acum, vă spun pe șleau ce am spus deja, ce am mai spus deja. Eu, mie îmi sunt, uh, mie mi se dragă America și nu doresc să li se impună din nou obligativitatea vizelor pentru resortisanții din această țară. Dar SUA trebuie să-și respecte obligativitatea față de Polonia, România, Bulgaria, Cipru și Croația. Obligativitatea de ridicare a vizelor. Nu, nu are niciun, nu, nicio noimă, de, nu, nu există teme de comparație. De ce pentru canadieni, se po- de ce pentru canadieni unii sunt buni, unii sunt rău? Există, există niște criterii și uh, uh, acum se vorbește cu aluzii în dacă se, se, se vehiculează chestiuni de securitate. Nu are niciun sens. Ce, Polonia e mai, mai sigură sau mai puțin sigură decât Franța? Că, ce se, despre ce e vorba aici? Croația e mai, o țară mai sigură sau mai puțin sigură decât Italia? Nu are nicio noimă așa ceva. Singurul, mo- singurul motiv care se acceptă este reciprocitatea. Și, uh, și faptul că dorim să păstrăm prietenia cu americanii, dar e nevoie de reciprocitate pentru acest lucru. Și uh, um, poate că m-am uh, manifestat prea critic față de această comunicare, domnule președinte, dar vreau să adresez o întrebare invitatului nostru. În această comunicare se spune că pe, 20, pe 18 iulie a avut loc o reuniune între domnul Kerry și Consiliul de Afaceri Externe ale Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat? Povestiți-ne, spuneți-ne ce s-a întâmplat pe această dată. Fiindcă altfel, uh, din păcate, trebuie să vă spun că că iată ne bucurăm pentru Brunei, da, am primit uh, o rază de speranță în ceea ce privește Canada, dar asistăm la un eșec diplomatic fără drept de apel în ceea ce privește Statele Unite ale Americii. Și cu asta am încheiat, domnule președinte. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. And... Mulțumesc foarte mult, domnule Diaz de Mera. Doamna Zipel, aveți cum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea să-mi simplific uh, situația și să mă declar de acord cu cele spuse de domnul Diaz de Mera. Însă dânsul uh, și-a exprimat criticile vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă într-o manieră foarte politicoasă. Eu recunosc că sunt mai puțin uh, diplomată și, din păcate, asistăm la un fel de actorie uh, proastă. Avem cu Canada un acord clar care specifică că la un moment dat vizele trebuie ridicate. Și ei nu respectă acest acord și noi ce facem? Nu vrem să-i supărăm, nu? Că doar sunt importanți pentru noi. Dar este procedura normală pe care am convenit-o cu ambele țări în cauză. Și ce facem? Se mai elaborează un raport și dacă acest raport ar spune că cel târziu la data X din acest an am avea uh, regim liber fără vize, dar nu se procedează așa. Poate că mai vom avea de-a face cu un al treilea sau al patrulea raport. Și apoi se mai spune, da, am putea și noi să impunem vize altor țări eu sunt de acord cu domnul Diaz de Mera. Nici eu n-aș vrea să impun vize pentru SUA și Canada. Dar aici este vorba de un angajament asumat de SUA și Canada pe care nu mai doresc să-l îndeplinească. Și pe lângă faptul că există cetățeni ai Uniunii Europene care, dat fiind faptul că provin dintr-o anumită țară, trebuie să solicite vize, Există, în plus, un număr în creștere de alți cetățeni din uh, state membre care trebuie să solicite de asemenea viză pentru că s-au deplasat la un moment dat în Siria sau în alte țări. Eu cunosc uh, câteva dintre aceste persoane și sigur că se pot invoca motive de securitate, dar nu există niciun fel de garanție cum că ar, vor putea să uh, uh, intre pe teritoriul Statelor Unite, pentru că indubis pro uh, solicitant, să spunem așa. Eu cred că trebuie să facem presiuni mai susținute față de Canada și SUA. Pentru că dacă nu ne putem uh, baza pe angajamente asumate, atunci de ce să mai um, adoptăm convenții? <clears throat> Eu cred că aici se impune ca și Comisia Europeană să își intensifice eforturile și să nu tot vină în fața noastră să <clears throat> ne ducă cu zahărelul. Mulțumesc, Birgit. Este foarte util uh, că ai intervenit pe această temă pentru că aș dori să discutăm această chestiune și în cadrul uh, reuniunii coordonatorilor. Deci mulțumesc pentru contribuția ta. Dacă nu mai sunt alți doritori să intervină, am să rog uh, președinția slovacă. Panul domnule Diaz de Mera, nu vreți să vedem ce are de spus mai întâi președinția? După care să reveniți? Poate că mai apar aspecte din partea președinției la care doriți să reacționați. Domnul Țivermac, din partea președinției, a avut o zi lungă astăzi. Vă rog. Mulțumesc. Este o plăcere să mă adresez comisiei dumneavoastră a doua oară astăzi. Nu prea multe de adăugat, pentru că chestiunea nu a fost discutată la nivelul Consiliului după ultima comunicare a Comisiei. Vroiam să reiterez că Consiliul este angajat în atingerea obiectivului dorit, aceluia de reciprocitate de plină în ceea ce privește regimul de circulație liberă. Dat fiind faptul că în momentul de față mai există anumite state cărora li se impun vize atunci când circulă în anumite state terțe. Dacă Comisia va veni cu un act delegat, vă pot asigura că chestiunea va fi tratată de președinție ca o chestiune de maximă urgență și mă voi opri aici. Mulțumesc foarte mult. Vom reveni acum la raportorul nostru, domnule Diaz de Mera. Foarte pe scurt, domnule președinte, ca de obicei, Dumneavoastră aveți dreptate. Trebuia mai întâi să ascultăm replica Consiliului. Iar acum, am auzit ce s-a spus, iau notă de aceste lucruri și Consiliul a spus că se dorește o deplină reciprocitate. Și mi-ar plăcea să nu trebuiască să reamintesc președinției slovace acest lucru. Deci Consiliul și președinția pentru o reciprocitate de plină. Da, într-adevăr a fost așadar utilă această contribuție, mai utilă decât uh, ați fi crezut, nu? Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei, acum vă rog aveți cuvântul, după care voi încerca să sintetizez lucrurile. Da, mulțumesc. Trebuie să spun și eu că vă împărtășim frustrarea. Și noi suntem pe deplin angajați în obținerea unei reciprocități de pline, dar nu e vorba de a dori un act delegat, ci de a face opțiunea cea mai bună pentru ca obiectivul să fie îndeplinit. Despre asta este vorba, asta este în joc. Sper că pe baza raportului vom putea avea o discuție ulterioară cu dumneavoastră, astfel încât să vă explicăm mai în extenso motivele pentru care, cu diferitele evenimente și incidente și în pofida progreselor obținute, uh, considerăm că drumul pe care îl urmăm este cel uh, just pentru a atinge acest deziderat. Și această comunicare, sigur, nu este o alternativă sau un paliativ pentru un act delegat, ci are menirea de a vă oferi o informare corespunzătoare și pentru a vă asigura că facem tot posibilul pentru a ajunge la rezultatele dorite. Mulțumesc foarte mult, domnule Onidi, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile oferite. Concluzionând, aș dori să spun că domnul Diaz de Mera, în calitate de raportor, reprezintă poziția Comisiei Libe întru totul. Subscriu și eu la ce a spus dânsul și n-am să repet cele spuse de dânsul, la fel și doamna Zipel, atunci când a solicitat comisiei să, abor- să aibă o atitudine mai fermă, uh, pot și eu să subscriu la această solicitare. Și v-am spus că aș dori să abordez chestiunea și la nivelul coordonatorilor pentru a încerca să găsim un răspuns transpartinic, pentru că este o chestiune transpartinică și ar trebui să adoptăm o poziție a întregii comisii și cu siguranță am uh, avut discuții pe această temă și cu Departamentul de Stat uh, când am fost acolo. A fost o discuție dură, deci fără a anticipa concluziile reuniunii coordonatorilor pe această temă, aș dori să spun că Poate că ar trebui să ducem uh, poziția noastră la un nivel superior, să încercăm să escaladăm lucrurile. Nu vă pot spune ce acțiuni concrete ar urma să întreprinderi, dar uh, ar trebui ca lucrurile să fie trimise unor foruri superioare. În orice caz, Comisia este de acord cu cele spuse de domnul Diaz de Mera complet, cu completările doamnei Zipel și vă mulțumim încă o dată pentru prezentarea poziției dumneavoastră. Ați făcut-o într-o manieră redutabilă. Mulțumesc, dragi colegi. Trecem acum la punctul 12. Pe 7 iulie am votat în comisie un raport cu privire la prezentarea situației negocierilor în trialog uh, a listei uh, cetățenilor din state terțe a căror cetățeni trebuie să dispună de viză atunci când uh, traversează frontierele externe ale Uniunii. Acum Aș dori să-i dau din nou cuvântul domnului Diaz de Mera pentru a ne prezenta situația negocierilor și, bineînțeles, ulterior uh, vor putea interveni toți colegii care doresc să o facă. Domnule Diaz de Mera, aveți așa cuvântul. Mulțumesc foarte mult încă o dată, domnule președinte. Ei bine, din păcate, trebuie să-mi exprim frustrarea. Ați spus lucrurilor pe nume. Dacă acționăm uh, precipitat, atunci lucrurile nu ne ies bine. Toate aceste chestiuni se leagă și cu alte chestiuni colaterale libertății de circulație. Mă gândesc la Georgia, Kosovo, la acordul cu Turcia. E dificil să um, exprim um, ceea ce doresc să spun acum. Acest acord cu Turcia este un raport foarte urgent, dar le spunem turcilor că dacă nu sunteți cu minți, atunci nu vă face speranțe să intrați la noi, așa. Așa aș formula eu lucrurile liber. Însă cred că sunt două lucruri diferite despre care e vorba aici. Pe de o parte, este vorba de o anumită atitudine vis de o anumită amenințare cu o trimitere la Turcia. Dar care este situația în fapt? Aș dori să le mulțumesc domnilor uh, Iotova, Macovei, dom domnului Iezec și domnei Valero, care au arătat foarte clar care este poziția instituțională a Parlamentului pentru a putea face progrese rapide cu acest uh, raport. Data de 7 iulie s-a votat raportul în Comisia Libe și mie mi-a fost încredințat mandatul de negociere. Ei bine, a fost o poziție optimistă atunci pentru că reușisem să obținem, obținem un consens transpartinic. Și atunci de ce sunt așa de frustrat acum? Ei bine, frustrarea se datorează uh, Consiliului care este aici în spate pentru că uh, încă o dată, Consiliul nu și-a îndeplinit angajamentele. Consiliul spune că este nevoie să acționăm de urgență. Asta spune Consiliul. Dar, domnule președinte, a existat o discuție tripartită și cu discuții la nivel tehnic și știți că intenția noastră fusese de a avea un acord interinstituțional chiar și înainte de vacanța de vară, ceea ce nu a fost posibil, dar colegii știu, de fapt, deja aceste lucruri. Am obținut un acord pe următoarele teme, în număr de patru. Siguranță publică, sistem de monitorizare, notificări posibile prin intermediul unei majorități simple a statelor membre și demararea procedurii din partea Comisiei. Asta în sinteză. Acum, în ceea ce privește siguranța publică. E vorba de amenințarea siguranței publice însoțite sau în baza unor rapoarte ale autorităților competente. Apoi, articolul 1 al regulamentului și criteriile utilizate uh, în stabilirea facilitării vizelor și apoi perioada care a fost stabilită pentru implementarea acestor lucruri. În al treilea rând, o procedură din partea Comisiei s-a propus un acord cu privire la situația în care Comisia poate să demareze o astfel de procedură. Există și o anumită marjă lăsată de decizie lăsată Comisiei și evident că există obligația de a informa și Comisia și Parlamentul. Consiliul și Parlamentul. E bine, drepturile fundamentale, sigur, cu, cu noi toții luăm în serios problema drepturilor fundamentale, dar efectele pe care o astfel de facilitare a vizelor ar putea o avea sunt uh, bine cunoscute. Este vorba de măsuri preventive. Vedeți că am ajuns la un acord, dar mai sunt și două puncte unde nu am putut uh, să agreăm nicio soluție. Este o situație de blocaj. Și mă adresez Consiliului și trebuie să revin cu critici. Există un blocaj în ceea ce privește mecanismul de uh, blocaj prin majoritate simplă a statelor membre, dar și actul delegat aferent. Și nu vreau să tot repet, dar este o competență comună. Lucru care nici nu ar trebui să fie de negociat. Pentru Parlament este un principiu de bază. Toate măsurile care duc la o modificare substanțială a regulamentului trebuie să parcurgă drumul actelor delegate. Așa se specifică în tratatul de la Lisabona și concret și în decizia uh, din 16 iulie 2015 a Curții Europene de Justiție. Așa am și comunicat poziția noastră președinției slovace, însoțită de argumentele noastre și am arătat alte trei posibilități de acțiune fără a ne îndepărta de obiectivul final, pentru că vrem să găsim o soluție, însă, din păcate, mai bine, nu știu, poate că vacanța de vară a fost de vine că nu am reușit acum să ajungem la o soluție, mi-aș dori să fie așa. Însă avem nevoie de un răspuns clar uh, din partea Consiliului la aceste chestiuni, chestiuni pe care doresc să le reform, reiterez acum. Ce se dorește prin această posibilă activare unilaterală a mecanismului? În ce cazuri? De ce se dorește um, se apelează la actele de punere în aplicare în defavoarea actelor delegate? Când doriți ca aceste măsuri să intre în vigoare? În ce termen? Și care este situația raportărilor uh, cuvenite din partea Comisiei. Acum, dacă vă doriți o colaborare instituțională, instituțională, trebuie să răspundeți la aceste întrebări. Sunt întrebări care vi se adresează de către Comisia Libe. Sunt aspecte de principiu și dacă nu le oferiți un răspuns, atunci cu siguranță nu vom putea ajunge la uh, vreun acord. Eu cred că nu vom avea nici uh, motiv să negociem pe marginea unei astfel de teme în aceste condiții. Noi ne-am făcut treaba până acum, o vom face și pe viitor și îmi doresc din inimă ca și Consiliul să își uh, îndeplinească prerogativele. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Mai există și alți deputați care doresc să intervină? Nu? A fost um, o prezentare foarte cuprinzătoare. Le întreb pe domnul Palmer dacă dorește să adauge ceva din partea comisiei. Nu? Domnule Seminac? Vreți să interveniți dumneavoastră ca și ultima dată? Nu trebuie. Vă rog, dacă doriți. Thank you. Um... Mulțumesc. Mă voi limita la a face câteva observații pe marginea subiectului. În mod surprinzător, probabil, pot și eu să fiu de acord cu raportorul pe mai multe puncte pe care le-a menționat. Primul punct e următorul. Pe parcursul reuniunilor pe care le-am avut în luna iulie, înțelegem la președinție că totuși am ajuns la un fel de compromis pe mai multe chestiuni care sunt cuprinse în propunere. Pot de asemenea să fiu de acord cu raportorul când spune că sunt niște subiecte importante care trebuie încă să fie rezolvate. Pe aceste chestiuni, poziția Parlamentului European și poziția Consiliului par să fie la o oarecare distanță, una față de cealaltă. În ceea ce privește planurile președinției, am dat informațiile necesare coreperului la data de 20 iulie. Le-am spus atunci care au fost rezultatele trialogurilor și vom continua să facem acest schimb de informații. Vreau să asigur pe toată lumea că ne continuăm munca, mai ales la nivel bilateral. Încercăm să vedem care ar fi cea mai bună cale de urmat pe viitor. urgența dintre dosarul despre care vorbim și liberalizarea vizelor pentru unele dintre țările de care vorbim, toate acestea sunt foarte aproape de președinție. Și vreau să asigur această comisie că suntem foarte conștienți toate acestea. cât despre pașii următori, ce mai apropiați pe care îi prevedem pe dosar, vom încerca să îi oferim raportorului un proiect de text. Acest proiect de text va conține un acord preliminar pe o parte din chestiuni. De asemenea, ne vom asigura că veți primi răspunsuri la toate întrebările importante pentru această comisie și că aceste răspunsuri vor ajunge la raportor cât de devreme. Permiteți-mi la final să spun că eu sper că vom putea să depășim situația în care ne aflăm astfel încât să înregistrăm progrese nu doar pe acest dosar, ci și pe dosarele de liberalizare care sunt strâns legate de, acces, de acesta. Și mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Dacă domnul Diaz de Mera nu dorește din nou să ia cuvântul, vă rog, pe scurt. din politețe, aș dori să să facă ceva ce a fost deja hotărât în legătură cu această chestiune. Consiliul trebuie să știe că trebuie să și facă ceea ce spunem. Trebuie să fie respectate angajamentele care au fost luate. Până acum nu s-au făcut foarte multe și anume în aceste două luni. S-a încercat pe termen scurt să se facă ceva, să avem o listă pentru acest subiect foarte important și un text. Poate primim mâine ceva. Nimic de adăugat, mulțumesc. Da, mulțumim. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Actul delegat e deosebit de important pentru noi și cred că ne aflăm pe mâini bune cu dumneavoastră pe dosar. Și vom avea un uh, raport cât de curând posibil, astfel încât să vedem unde ne aflăm și să menținem presiunea. Încă o dată le mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de noi și au avut răbdare. Le mulțumim acelora care s-au întors în sală la patru și jumătate ca să fie atenți la aceste două puncte deosebit de importante. Mulțumesc, stimați colegi. Și atunci trecem la punctul 13, chestiuni diverse. Dacă nu avem nimic aici, atunci următoarele reuniuni, următoarea reuniune va avea loc la 5 septembrie de la ora 3 și cealaltă la data de 8 septembrie. La ce oră? La ora 14. În 8 septembrie la, 14, la ora 14. Vă mulțumesc, colegi, pentru atenție. Reuniunea se suspendă.